Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Bună seara tuturor, bine ați venit. Mă întreb întotdeauna de ce lumea se așează în ultimele rânduri când e atâta loc în primele rânduri, așa că îi rog pe cei care ni s-au alăturat uh, să vină în față. Altfel, distanța dintre mine și dumneavoastră va fi prea mare și nu are rost să fie așa. Mă bucur că participarea la această oră târzie a după mesei ultimei zi de activitate a Parlamentului este atât de numeroasă înainte de uh, vacanța de Crăciun. Acest atelier este organizat de Comisia pentru Comerț Internațional în cooperare cu Departamentul Politici de la Directoratul General pentru Politici Externe ale acestui Parlament. Tema atelierului, atelierului este modernizarea instrumentelor de protecție comercială um, ale Uniunii Europene. Acest atelier, ca și toate celelalte ale noastre, este transmis în direct pe internet, deci publicul este global și înregistrarea va fi disponibilă um, se va regăsi în arhivele Parlamentului European. Suntem un parlament cu adevărat transparent. Voi prezenta acum uh, subiectul uh, dezbaterilor noastre de astăzi și de ce ne aflăm aici. Acum trei ani, comisarul de Gucht, aici, în uh, fața acestui comisii, Um, a, s-a prezentat pentru audierea de confirmare în funcție la începutul acestei legislaturi. Atunci, chiar de atunci ne-a spus că are intenția de a îmbunătăți instrumentele de protecție comercială ale Uniunii. Dar a explicat că mai întâi avea de gând să evalueze dacă instrumentele noastre pot fi rafinate mai mult, citez, după ce se va ieși din criza economică. Am încheiat citatul în al doilea rând, a spus că această evaluare va trebui făcută ținând cont de schimbările necesare ca o consecință a rundei de negocieri de la Doha. Mă întreb dacă Vreuna dintre aceste precondiții uh, stabilite domnul comisar pentru a lansa propunerea au fost îndeplinite sau sunt îndeplinite deocamdată. Dar totuși Comisia pregătește o propunere legislativă de revizuire a instrumentelor de protecție comercială și din câte am înțeles Comisia a muncit serios uh, pe acest uh, temă. Consultarea publică s-a încheiat în toamnă și Comisia a publicat o evaluare a, priori, a practicilor de protecție comercială ale Uniunii. Propunerea legislativă este pregătită în momentul de față și probabil va fi transmisă Parlamentului în următoarele luni, poate peste vreo două luni. am aflat că acest uh, proces de consultare publică a adus în uh, atenția Comisiei uh, puncte de vedere foarte divergente în rândul actorilor, exportatori, importatori și așa mai departe. În general, cei care au răspuns la această anchetă publică s-au exprimat în favoarea îmbunătățirii transparenței în anchetele de protecție comercială în general și rezultatele anchetei arată de asemenea, rezultatele sunt publice, acestea arată de asemenea că actorii interesați doresc să fie mai mult implicați, să contribuie mai mult la orice proces de um, redactare de propuneri. Uh, consecințele asupra unor țări uh, este o preocupare a lor și s-a mai făcut și alte sugestii, cum ar fi mai mult sprijin oferit IMM-urilor, îmbunătățirea posibilităților uh, de uh, a, reacționa împotriva practicilor uh, de tip fraudă, implicațiile regulilor de origine și așa mai departe. Am înțeles că, de exemplu, sindicatele au și-au exprimat solicitarea să există mai multe posibilități de participare a lor, dar mm, acest lucru nu se regăsește în documentul um, în rezumatul comisiei. Bineînțeles, trebuie să vedem uh, dacă propunerea comisiei va include aceste preocupări ale actorilor interesați. De asemenea, va fi interesant să vedem cât de ambițioasă va fi comisia în propunerea sa. Vom vedea. Oricum, Parlamentul a ajuns la concluzia că trebuie să um, ne formăm propria opinie, să ne informăm mai bine uh, și să comunicăm în legătură cu conștientizarea amplorii uh, problemei uh, cu care ne confruntăm. Acum voi prezenta vorbitorii invitați. Domnul Frank Hofmeister, uh, care este în stânga mea, este um, este vice-șeful de cabinet uh, al comisarului de Gucht și ne va prezenta obiectivele inițiativei uh, comisiei. Frank Hofmeister a făcut parte din echipa de afaceri externe în serviciul juridic al Comisiei. Are un doctorat de la Universitatea din Heidelberg și a fost uh, lector la mai multe universități, Haga, Maastricht, Oxford și uh, European University Institute la Florența. Un alt expert invitat este uh, doctorul Fermulst de la World Trade Institute de la Berna. S-a ocupat de dreptul comerțului internațional și politicile în acest domeniu la uh, Bruxelles și în Statele Unite. Uh, este specializat în probleme sindicale uh, Uh, în Uniunea Europeană și se ocupă tocmai de instrumentele de protecție comercială. A publicat uh, multe lucrări și cărți în legătură cu uh, dreptul și practicile antidumping în Uniunea Europeană. Celălalt expert al nostru este profesorul Jacques Bourgeois de la College of Europe. Are multă Uh, experiență um, în uh, chestiuni legate de comerț internațional uh, și a făcut multă consultanță în domeniul public și privat privind măsurile anticoncurențiale. Mai mulți ani s-a ocupat de instrumentele de politică comercială uh, privind uh, um, repercusiunile regulamentelor europene uh, asupra practicilor comerciale. Aș da mai întâi cuvântul domnului Hofmeister, care reprezintă Comisia Europeană. Aveți cuvântul aveți 10 minute la dispoziție. Profes- Mulțumesc, domnule profesor Morera, um, stimați membri ai comisiei, doamnelor și domnilor. Mi s-a cerut să prezint pe scurt justificarea și obiectivele acestui uh, exercițiu de modernizare a instrumentelor de protecție comercială. Voi începe de la întrebarea domnului președinte se reunesc condițiile prevăzute de domnul comisar de Gucht la audiere? Răspunsul este nu tocmai. Atunci când um, a, a intrat în funcție, bineînțeles nu ne-am așteptat ca impasul unde de la Doha să continue atâta timp. Uh, pentru că am uh, avut atunci o inițiativă pentru uh, a aduce la bun sfârșit runda de la Doha, însă de atunci a devenit clar că runda de la Doha este în stand-by din mai multe puncturi de vedere, deși sperăm că la um, conferința ministerială de la Bali, la sfârșitul anului viitor, Uh, vom obține rezultate cel puțin în legătură cu anumite aspecte. Pe de altă parte, criza economică, bineînțeles, nu s-a terminat încă, dar uh, există speranțe că situația se va îmbunătăți rapid. Au trecut trei ani și deci toate precondițiile nu sunt respectate, dar instrumentele noastre de protecție comercială datează din 1995 um, în aplicarea rundei de la Uruguay și uh, între timp uh, mediul economic s-a schimbat mult. Vedem că apar uh, diferite aspecte, noi provocări, cum ar fi reacția statelor la instrumentele de protecție comercială și exercițiul din 2007 a înregistrat un eșec. Deci, după atâta timp, a venit vremea să relansăm această reformă și președintele Barroso a cerut comisarului de Guft să facă acest lucru încă de la începutul mandatului său. Așa că mă bucur că dumneavoastră, domnule Morera, aveți, ați avut această inițiativă de a organiza atelierul de astăzi uh, pentru ca Parlamentul să se pregătească pe această temă destul de complexă și tehnică. După cum știți, am organizat o consultare publică între aprilie și iulie anul acesta am... și rezultatul acestei consultări sunt disponibile pe internet din octombrie. Acest lucru înseamnă că Comisia, bineînțeles, ă, studiază cu mult interes ă, reacțiile la consultarea publică. Am primit peste 300 de răspunsuri Uh, două treimi dintre acestea reprezintă uh, interesele uh, producătorilor, sindicatelor, importatorilor și mai sunt și câteva răspunsuri de la organisme publice sau independente. Deci iată o gamă largă de răspunsuri care să ne inspire, care se adaugă la experiența comisiei obținută în timp principalele aspecte, iată ajung la obiective, domnule președinte, deci principalele aspecte care vor fi acoperite de inițiativă sunt șapte. Transparența și previzibilitatea trebuie să crească. 1. În al doilea rând, lupta împotriva consecințelor uh, trebuie să fie îmbunătățită. În al treilea rând, uh, uh, eficiența în aplicare. În al patrulea rând, cooperare între cei care folosesc instrumentele și echipele de anchetă. În al cincilea rând, vom ține cont de practicile de evaluare, deci ce se întâmplă dacă se aplică o măsură, uh, care este evaluarea după perioada de 5 ani când expiră și uh, Există și anumite hotărâri ale curților, Curții Europene de Justiție și uh, Tribunalului de la OMC, care ne vor face să ne fac să rafinăm puțin instrumentele și dorim să folosim acest exercițiu pentru a califica uh, și a ține cont uh, de jurisprudență. Nu pot să vă dau acum toate detaliile și nu avem mult timp la dispoziție, doresc să subliniez doar câteva aspecte. În ceea ce privește transparența și previzibilitatea, ideea pe care o promovăm este introducerea așa numitei clauze de transport sau de shipping, adică înainte să se impună o măsură, ar putea exista o perioadă în care produsele în transport deja să nu fie afectate. Asta pentru a îmbunătăți previzibilitatea pentru cei care deja au contracte și care nu trebuie să sufere din cauza faptului că în uh, pe perioada transportului uh, produselor respective se schimbă legea. Um, acesta a fost un răspuns uh, în cadrul consultării publice, publice, um, a fost un răspuns la o întrebare adresată în timpul consultării publice. Oricum, ideea este ca transparența și credibilitatea să se aplice cu adevărat pe teren. Un al doilea aspect important uh, vor fi liniile directoare în legătură cu practicile noastre. După cum știți, domnule președinte, există anumite aspecte tehnice pe care le cunosc în detaliu numai experții, de fapt. Și ne gândim să condensăm aceste practici în, uh, într-un set de reguli pe care să le publicăm pentru ca uh, publicul să înțeleagă mai bine uh, practicile comisiei. După cum ați subliniat și dumneavoastră, trebuie să includem uh, în aceste reguli și uh, nivoile publicului uh, în care au fost exprimate în timpul consultării publice. Uh, urmează să determinăm până când vom putea publica aceste, acest set de reguli. În al treilea rând, lupta împotriva măsurilor uh, ca reacție din partea țărilor terțe. Țările terțe împotriva cărora uh, folosim instrumente de protecție comercială pot să reacționeze, bineînțeles, împotriva sectorului industrial respectiv sau pe propria piață sau făcând presiuni uh, pentru a nu se coopera cu serviciile de anchetă ale Comisiei. În aceste situații, considerăm că trebuie să reacționăm uh, ferm și pe baza unor principii și pentru a face acest lucru am uh, putea lansa mai des uh, cazuri ex officio cu avantajul că industria nu va trebui să facă o plângere pentru Plângerea nu va fi identificată, deci, și deci nu va fi foarte ușor uh, de trasat de către țara terță pentru a reacționa. Um, o altă idee este de a exista o cooperare între industrie și comisie într-un astfel de context. Dacă există un caz ex officio, Eh, totuși detaliile trebuie să vină de la industrie. Dacă doar comisia um, ar fi implicată singură, cazul nu ar fi suficient de eh, puternic. De aceea vom cere cooperarea reprezentanților industriei la cazurile ex officio. Bineînțeles, detaliile atunci eh, vor trebui să fie precizate. În al treilea punct pe care l-am ehm, l-am menționat este eficacitatea și aplicarea și aici uh, e vorba de clasele OMC, e vorba de o regulă din dreptul european care nu uh, este o derivată din obligațiile internaționale de la OMC și uh, una dintre acestea este regula taxei cele mai mici. Deci, Uh, fie că e vorba de marja de dumping, fie de prejudiciu. Uh, se, se va alege uh, taxa mai mică. Um, acesta nu se va aplica în cazurile cele mai grave, adică cazurile uh, în care e vorba de fraudă uh, sau uh, de subvenționare uh, foarte clară a industriei țării respective. Atunci nu se va mai aplica um, regula taxei cele mai mici și atunci se va putea impune taxa întreagă. Deci astfel dorim să îmbunătățim eficacitatea instrumentului nostru. În ceea ce privește cooperarea, uh, vom putea discuta la uh, acest aspect la întrebări și răspunsuri. În legătură cu optimizarea practicilor uh, noastre de evaluare, întrebarea este ce facem dacă se face o evaluare și apoi Comisia își dă seama că nu se, condițiile nu sunt satisfăcute. Dar în perioada în care are uh, loc această evaluare sau se plătesc taxe. Deci nu ar fi mai echitabil să se uh, ramburseze aceste taxe dacă uh, se dovedește că ele au fost percepute pe nedrept? Uh, bineînțeles, trebuie să vedem care trebuie să fie nivelul uh, taxei respective. N-ar trebui să se facă evaluări interimare pentru a ține cont de situația economică din momentul respectiv. Domnule președinte, mă opresc aici pentru că nu mai am timp la dispoziție. Nu voi intra în detaliile legate de codificare. Ba, îmi mai dați câteva minute. Mulțumesc. Detalii legate de codificare. Avem uh, mai multe hotărâri care, pe care dorim să le integrăm am uh, făcut uh, uh, presiuni și în legătură cu eșantionarea și am, sau am clarificat puțin aceste aspecte. În timpul exercițiului de modernizare mm, se va lucra pe aceste aspecte, dar care nu sunt foarte controversate, sunt pur și simplu măsuri de îmbunătățire uh, a funcționării um, acestor mecanisme putem să uh, abordăm uh, în uh, dezbatere și alte aspecte. Acum, care vor fi următoarele faze? Noi la comisie, după cum știți, avem un proces, se face o evaluare de impact în momentul în care aceasta este finalizată. Începe procedura de adoptare a unei propuneri. Sperăm că ea va fi adoptată la începutul anului viitor, deci suntem gata și putem să prezentăm propunerea Parlamentului și Consiliului la începutul anului viitor. Și sperăm că în timpul mandatului Comisiei dumneavoastră, sub președinția dumneavoastră, se vor face suficiente progrese pentru a încheia și pentru a se adopta această um, modernizare a legislației și de aceea vă cerem sprijinul pentru acest exercițiu și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult prezentare din partea Comisiei cu justificările și obiectivele, precum și pașii următori în acest proces. Primul nostru expert, așa cum vă spuneam, este domnul uh, dr. Edwin Vermulst. de la World Trade Institute din Berna. Bun venit! Odată am fost student la acest institut și veți înțelege că am o sensibilitate specială pentru această instituție din Berna. Uh, bun venit, domnule Vermulst, aveți cuvântul. Tot 10 minute ca și antevorbitorul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule profesor Moreira, pentru cuvintele de bun venit. Știți că predau uh, atât la Berna cât și la Barcelona și Întâi de toate, sunt un practician în drept comercial aici la Bruxelles. și așa cum a spus și profesor Moreira în introducerea sa, concentrez activitatea uh, pentru exportatori și importatori. Acest lucru e important pentru ca să înțelegeți de unde vin lucrez în principal pentru exportatori și uh, importatori care sunt implicați în uh, cazuri de uh, antidumping sau similare. Nu avem mult timp la dispoziție. Voi încerca să fiu succint, urmând temele preconizate de comisie, cele șapte etape. Mă voi referi la primele cinci. Și înainte să încep efectiv, trebuie să vă mai spun că din 1987, împreună cu alți colegi, am făcut mai multe studii comparative ale instrumentelor de protecție comercială, nu doar în UE, ci și în Statele Unite, Australia și Canada. Ulterior, am extins aceste studii și la noi utilizatori, cum sunt India, China, Brazil, Mexico, Argentina, Thailanda, India, Și ce reiese clar din aceste studii că există două sisteme. Sistemul american din Statele Unite și sistemul din Uniunea Europeană. Aproape toate celelalte state din lume care sunt utilizatori activi a instrumentelor de protecție comercială urmează instrumentul Uniunii Europene. Au avut de ales între a utiliza sistemul american sau european, însă, pentru motiv sau altul, au ales să folosească sistemul UE. De ce sublinez acest lucru? Ei bine, pentru că mi se pare important să ne dăm seama, ca dumneavoastră să vă dați seama, că cele atestate care urmează sistemul UE înseamnă că îl urmăresc atât cu uh, aspectele sale pozitive, cum sunt regulile OMC+, dar uneori și cu aspectele negative. Iar la acest capitol Aș putea spune că lucrurile s-au ameliorat în ultima vreme, dar persistă o lipsă de transparență în UE. Faptul că Uniunea Europeană, fie că vrea sau nu, joacă un rol de leadership, din punctul meu de vedere, are consecințe pentru unele dintre propunerile pe care, iată, ni le face astăzi Comisia. Dacă aceste propuneri sunt adoptate, sunt 100% sigur că ele vor fi urmate și de alte țări. Acum, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, voi aborda cele șapte teme identificate de Comisia Europeană. Iar prima este o sporire a transparenței. Și ați înțeles deja din introducerea mea că pentru mine acest aspect este cel mai important, deoarece acesta este punctul slab al instrumentelor de protecție comercială UE. S-au făcut ameliorări în ultimii ani, într-o oarecare măsură, dar trebuie ținut minte că accentul instrumentelor de protecție comerciale s-a deplasat și ca ținte geografice. Pentru mult timp, țintele erau împrășteate oarecum. Potrivit unor țări, cum ar fi Japonia sau Corea, Statele Unite, într-o oarecare măsură. Dar, așa cum știm, în ultimele decenii, ținta privilegiată este China și, într-o oarecare măsură, Vietnamul și alte țări cu economie planificată. Iar acesta este aspectul important. Pentru astfel de țări cu economie planificată, sistemul este încă și mai puțin transparent decât pentru economiile de piață. Nu știu în ce măsură cunoașteți detaliile acestor problematici, dar o, într-o economie planificată nu se calculează prețul intern, ci comparativ cu economiile de piață. Anumite astfel de produse, nu multe, câteva, vor oferi informații informații confidențiale însă, ceea ce înseamnă că într-un caz de dumping, implicând o economie planificată, țintele, exportatorii, nu știu cum se calculează uh, rezultatul lor. Ori acest lucru este complet diferit față de economiile de piață. Odată ce avem un astfel de sistem de economie planificată, Există prea puțină transparență în calcularea prețurilor și e important ca aspectele procedurale atunci să fie urmărite, aspectele de transparență. Acum, câteva au fost menționate în propunerea comisiei. Trei săptămâni înainte de implementare, anunțarea, apoi o clauză de transport. Asta ar putea ajuta, dar nu prea mult, pentru că situația nu s-ar ameliora sensibil în termeni reali. Aceste uh, propuneri sunt uh, aflat, până la urmă sunt, devin publice înainte de uh, stabilirea uh, taxei. Măsurile, dacă măsurile uh, provizorii sunt anunțate cu câteva săptămâni înainte, atunci propunerea de a nu implementa astfel de măsuri provizorii ar trebui de asemenea uh, făcută publică. Sunt două fațete aceleași monede. În mod similar, ne putem gândi la oferirea unui uh, rezumat al plângerii odată ce aceasta este înaintată și nu doar atunci când um, cazul ajunge în instanță. În Statele Unite acest lucru funcționează foarte bine. În UE, multe plângeri ajung în, la cunoașterea uh, publicului. Practic, există două sisteme în sistemul oficial în care anumite informații sunt confidențiale până la inițierea uh, unui caz în instanță și alte cazuri în care lucrurile se află oricum. În mod similar, putem vorbi despre revizuirea datei de expirare Toate aceste date ar trebui publicate. Rapoartele de verificare pe care le fac uh, funcționarii comisiei atunci când operează verificări trebuie să fie disponibile tuturor părților implicate. Dacă informația este avansată către Comisia Antisubvenție sau Antidumping, atunci și părțile implicate trebuie să fie informate. Acest lucru nu se întâmplă deocamdată, în special în uh, etapele provizorii. Și ajung astfel la cea de-a doua temă. Lupta împotriva retorsiunii comerciale. Din punctul meu de vedere, ex officio uh, anti-dumping și uh, antisubvenții nu uh, sunt soluții la o teamă pentru retorsiuni comerciale. Acest domeniu mm, va Mm, împiedica anumite țări să facă așa ceva. Dacă Uniunea Europeană continuă cu propunerea sa, Peru, de exemplu, împotriva Chinei, a aplicat o astfel de uh, măsură. Dar acolo e vorba de o industrie fragmentată, situația este diferită. Așa încât uh, toată ideea uh, anchetelor ex officio uh, poate fi regăsită în istoria uh, antidumpingului. Ideea era de a oferi uh, soluții tocmai pentru industrie fragmentată, dar propunerea comisiei merge încă și mai departe. Nici măcar nu vorbește despre industrie fragmentată, dacă nu mă șer. așa încât măsura ar putea fi aplicată în orice uh, situație și atunci uh, țările mm, terțe ar putea să o adopte. În uh, cazuri recente, această retorsiune comercială nu este dovedită. Și, ca atare, informația nu parvine părților implicate, tuturor părților implicate. Teama de retorsiune face ca uh, multe informații, între care și numele clienților, să fie păstrate confidențiale. Cea de-a treia temă, eficacitatea și uh, aplicarea instrumentelor de protecție comercială. Anchetele ex officio pare una legitimă, deja este practicată de către Comisie. Non-aplicarea regulii taxe cele mai mici, uh, tentativele de fraudă, care sunt uh, două cazuri citate de Comisie, sunt de asemenea legitime, deși ar putea duce la o uh, supraprotejare a industriei interne. De aceea și aveam regulat taxe cele mai mici, pentru că industria internă nu uh, trebuie protejată mai mult decât prejudiciul potențial. În al treilea caz, neaplicarea regulii taxe cele mai uh, mici în cazuri de antisubvenții. Atunci când taxa se bazează pe o marjă de subvenție disponibilă și care provine din solicitări de informații neadecvate din partea uh, anchetatorilor. Exportatorul sau țara exportatoare poate fi pedepsită pentru a nu respecta regula taxe cel mai mici. Acest lucru mie mi se pare o idee bună. Foarte pe scurt, în ce privește clauza de revizuire. Evaluările uh, intermediare și finale par să fie utile, dar din punctul meu de vedere nu sunt necesare, pentru că or, oricare dintre părți poate solicita o astfel de uh, evaluare sau revizuire. Nu se întâmplă des, dar uneori totuși da, iar Comisia încearcă să combine cele uh, două. Mie nu mi se pare necesar acest lucru. Apoi, punct citat domnul Hoffman, rambursarea taxelor atunci când măsurile nu sunt prelungite ar trebui preluată. Am să mă opresc aici și sigur că voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Acum profesorul Jacques Bourgeois de la College of Europe. Tot 10 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. As my dear colleague has explained, După cum dragul meu coleg v-a explicat, noi suntem aici de aceeași parte cumva, dar nu avem aceleași idei. Cumva sunt un fel de avocat. Astăzi apăr infractorul, mâine apăr victima. Am fost în situații în care am apărat industria care depunea o plângere, am fost în situații în care i-am apărat pe exportatori. Și tot așa. Nu o să reiau cele spuse de domnul Hofmeister. Voi uh, menționa mai degrabă ceea ce nu a menționat domnia sa domn- și ceea ce nu a menționat antevorbitorul meu, domnul Formulst. În primul rând e vorba de anchete, de inițierea anchetelor. Comisia Europeană e cea care Um, tratează plângerile cu privire la înaltele standarde. Care este avantajul? Faptul că e limitat considerabil riscul ca la finele anchetei comisia să fie nevoită să spună până la urmă nu avem, uh, antidump- nu avem dumping, nu avem antisubvenție, nu avem astfel de acțiuni. plângerile nu doar că sunt uh, greu de elaborat, ci sunt și foarte complicate din celelalte puncte de vedere și durează foarte mult până sunt tratate. Costul unei plângeri este între 16.000 și 100.000 de euro. Deci numai pentru a pregăti plângerea costă atâția bani dacă adăugăm și ancheta în sine, deci dincolo de costul elaborării plângerii doar, costul unui recurs pentru instrumentul de protecție comercială este unul de-a dreptul imposibil, unul care are un efect total descurajant, mai ales pentru IMM-uri. Și aici, Comisia ar trebui să își regândească strategia, nu știu cum, poate că ar fi bine să simplifice formula. Să simplifice, de exemplu, chestionarul ce trebuie completat de IMM-uri. În ceea ce privește retorsiunea comercială, e adevărat. O anchetă ex officio nu poate întotdeauna să fie de foarte mare ajutor. Asta mai ales dacă tratează o problemă în care industria europeană este reprezentată de câte 3-4 companii. Și atunci presiunea de a nu arăta în fața țărilor exportatoare care este, care este fața acestor întreprinderi este inutilă. Însă retorsiunea comercială e o problemă reală, o problemă foarte gravă. Am fost uh, implicat într-o cauză în care uh, potențialul acuzator mi-a spus, știți ceva, mai bine renunț. Și asta era din cauza exercițiului retorsiunii comerciale, exercitat de țara exportatoare. E foarte probabil că Comisia să nu poată ascunde numele companiilor europene implicate. Dar avem un semnal uh, foarte puternic către țările partenere aici și cred că ar trebui să sprijinim Comisia. Și apoi avem și regula taxei celei mai mici. O regulă justificabilă ar trebui să acceptăm normele OMC+, și mai ales dacă e vorba de măsuri anti-eludare și anti-absorpție. Mie mi se pare totuși greu de acceptat uh, acest lucru, pentru că eludarea, absorpția sunt subiecte uh, care practic vizează întreprinderile care nu uh, respectă regulile. Păi să uh, beneficieze atunci aceste companii de uh, beneficiile taxei cele mai mici? Nu prea cred. Ce se întâmplă în momentul în care apar și măsuri de dumping și măsuri antisubvenție? Nu ar trebui oare să se țină cont și de aceste criterii în momentul în care se aplică, se aplică regula taxei cele mai mici? Doamnelor și domnilor, situația e oarecum ciudată în termen de implementare. Avem un sistem prin care comisia, în care comisia are nevoie de cooperare. mai ales când e vorba de anchetele întreprinse. Ne interesează sancțiunile. Care sunt acestea? Practic nu există, sunt egale cu zero. Iar în ceea ce privește absorpția și eludarea Vreau să vă spun că e posibil ca procedura să fie una mai scurtă, dar care să rezulte în taxe adiționale. Însă aceste taxe adiționale nu sunt sancțiuni adevărate. Și dacă e să comparăm situația și dacă e să ținem seama de normele pentru concurență, normele europene, vedem că acestea impun sancțiuni impun amenzi în cazul necooperării. N-ar trebui cel puțin să contemplăm la ideea de a impune sancțiuni similare și în cazul non-cooperării? De unde această discrepanță între regulile concurențiale și regulile de protecție comercială? Mai am o idee în ceea ce privește transparența și predictibilitatea. Sunt de acord cu domnul Vermelst și cu propunerea comisiei că ar trebui să avem linii directoare, mai ales în ceea ce privește uh, marja de prejudicie, uh, revizuirea datei de expirare și uh, interesul sindicatelor. Însă, vor, nu uitați, vorbesc în calitate de avocat și chiar nu văd ce ar putea face Comisia pentru a adopta linii directoare în interes comunitar, unional. Să nu uităm că suntem într-un nou sistem și că prin tratatul de la Lisabona avem actele delegate. Haideți un pic să vedem ce înseamnă interesul Uniunii. Înțelegem că au fost identificate ă, activități de dumping și activități antisubvenție. Și apoi e nevoie de măsuri. Apărarea interesului Uniunii înseamnă că în cele din urmă lăsăm totul la o parte și decidem că de fapt nu vom lua nicio măsură. Unde e consistența, doamnelor și domnilor? Vreau să știu dacă acest lucru se aliniază alineatului 290 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Există elemente esențiale într-o anumită uh, la un anumit capitol care trebuie uh, să fie tratate prin uh, acte legislative și nu acte delegate. Deci, legiuitorul este cel care trebuie să stipuleze elementele ce trebuie luate în calcul la comisie prin procedura de comitologie. Și comisia trebuie să țină cont de asta în momentul în care evaluează interesul Uniunii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu uh, nu aș vrea să depășesc uh, timpul alocat și la sfârșit uh, vreau doar să spun că stau la dispoziție pentru orice întrebare. Vai, uh, cât de scurt și la obiect ați vorbit. Și acum, părțile interesate. Cel puțin asta e procedura sub mea. Să ascultăm acum Business Europe. Confederația Întreprinderilor Europene. Alături de noi, doamna Servet Gârân este vicepreședintă la Business Europe, la grupul de instrumente comerciale. Unde sunteți? Aveți câteva minute la dispoziție, vreo cinci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că dați organizației noastre posibilitatea de a vorbi la acest atelier uh, privind modernizarea instrumentelor uh, de protecție comercială. Acestea au obiectivul de a apăra o industrie competitivă și toți membrii OMC sprijină aceste măsuri. Nu sunt instrumente protecționiste pentru a proteja întreprinderile necompetitive. Nu sunt nici instrumente pentru a, a ajuta firmele în cadrul proceselor de restructurare. Dar, într-o lume în care comerțul este liber și având în vedere um, provocările unor fluxuri comerciale complexe, trebuie să existe instrumente de luptă împotriva comerțului incorrect. Și um, instrumentele de protecție comercială sunt singura modalitate de a proteja industria noastră și existența lor folosirea lor eficace uh, permit uh, să, protecția acestor actori economici. Aceste instrumente reprezintă un exemplu model de instrumente neprotecționiste cu prevederi care să depăcesc uh, acordul OMC, cum ar fi regula taxei cele mai mici, uh, și consultarea părților în analiza interesului uh, european. Deci, Uniunea Europeană face mai mult decât trebuie să facă conform obligațiilor ei internaționale. Dar acestea fiind spuse, noi la Business Europe considerăm că instrumentul deja echilibrat de protecție comercială nu trebuie să uh, fie și mai mult slăbit de exercițiul de modernizare, mai ales în momentul în care nu se fac uh, progrese în negocierile de la OMC, care era unul dintre precondițiile președintelui Barroso în momentul momentul în care a dat mandatul de modernizare. Ținând cont de nivelul ridicat al regulilor și practicilor uh, în sistemul uh, instrumentelor de protecție comercială, considerăm că există loc de mai bine. Considerăm că este necesar să se introducă prevederi uh, în cadrul instrumentelor de protecție comercială pentru a face față distorsionărilor concurenței în comerțul cu materii prime dacă se distorsionează concurența în comerțul cu materii prime și concurenții au avantaje uh, comparative incorrecte, acestea devine o problemă structurală și atunci uh, se justifică menținerea măsurilor antidumping și se justifică um, respingerea um, evaluărilor uh, intermediare. Acest lucru ar trebui să se aplice nu doar materiilor prime, ci și în cazul fraudelor și subvențiilor. Suntem împotriva conceptului conform căruia dacă măsurile uh, nu uh, sunt, să nu fie aplicate în cele trei săptămâni uh, de la uh, adoptarea măsurii până la aplicarea lor, pentru că astfel s-ar agrava prejudiciul suferit de industria uh, care este afectată de practicile de dumping. Aș dori să profit de ocazie și pentru a sublinia faptul că suntem îngrijorați de tendința aparentă uh, de a reduce resursele pentru um, protecția comercială. Înțelegem că alocarea resurselor este o problemă cu care, care trebuie să facem cu toții față în situația de criză economică. Uh, industria și apărarea acesteia trebuie să fie o prioritate majoră. În încheiere, domnule președinte, în contextul situației economice actuale, și având în vedere faptul că negocierile rundei de la Doha sunt în impas, uh, o modernizare a instrumentelor ar uh, risca să aibă repercusiuni negative asupra economiei europene care oricum se deteriorează. Bineînțeles, principiul trebuie să fie obținerea produsului la cel mai bun preț, dar interesul pe termen lung este acela ca bunul să fie disponibil întotdeauna la un preț corect și la aceeași calitate și uh, numai peste câteva săptămâni Comisia își va prezenta propunerea de modernizare și de aceea ne bucurăm um, că ați avut această inițiativă pentru atelierul de astăzi pentru a discuta aceste chestiuni și pentru a arăta importanța instrumentelor de protecție comercială pentru industrie. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum uh, reprezentanții sindicatelor, pentru că și sindicatele sunt importante, dar uneori sunt primele ținte primele victime ale practicilor incorrecte din partea altor țări. Deci, haideți să le dăm cuvântul. Alături de noi se află Tom Jenkins, consultant al Secretariatului General de ETUC, Confederația um, Europeană a Sindicatelor. Aveți cuvântul din nou 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să spun că sunt uh, de acord uh, cu partenerii noștri sociali. Nu repetăm, nu repet ceea ce au spus. Aș dori să prezint și eu trei idei. În primul rând, în legătură cu coerența instrumentelor de protecție comercială, coerența acestora cu uh, politica industrială. Nu voi intra prea mult în detaliu, dar uh, nu putem să evaluăm acest aspect fără a evalua și modul în care uh, evoluează politica industrială a Europei. Astăzi nu avem așa ceva și nu putem să tot spunem uh, și nu putem accepta ca Europa să fie prostul satului. Uh, trebuie să ținem cont de politicile uh, comerciale ale partenerilor noștri comerciale. Aici nu e vorba de protecționism, e vorba de condiții egale. Apoi, în legătură cu interesul comunitar, s-au spus multe despre aceste um, denumiri uh, făcut în China sau de China. Oricum e important uh, să se aplice condiții de muncă decente și să nu se facă dumping, uh, fie că e vorba de dumping comercial sau de mediu. Acestea sunt aspecte foarte importante pentru noi. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați menționat acest lucru în introducerea dumneavoastră. Sindicatele, într-adevăr, au participat la ancheta publică a Comisiei și uh, domnul Hofmeister a spus că Comisia uh, nu avea de gând să țină cont de ideile noastre. După cum uh, a spus, sunt singur reprezentant al sindicatelor de aici. Noi reprezentăm o parte importantă a economiei Uniunii Europene și faptul că s-a primit un răspuns din partea noastră și vreo 300 din partea lobby-urilor, acest lucru nu înseamnă că punctul nostru de vedere trebuie ignorat. Un alt aspect pe care l-ați menționat și dumneavoastră este faptul că sindicatele trebuie să poată să depune plângeri în astfel de cazuri. Deocamdată nu pot face acest lucru. Și în raportul uh, firmei independente de consultanță din februarie, cred, deci înainte de consultarea comisiei, s-a spus clar. Acolo s-a recomandat ca sindicatele să poată să depună plângeri în același fel ca și angajatorii și poate ex officio um, la comisie. Acest lucru se poate face în mai multe feluri. Uh, în Australia și Statele Unite, Sindicatele pot să inițieze plângeri direct. În Noua Zeelandă și Africa de Sud, sindicatele împreună cu reprezentanții industriei, adică angajatorii, pot să depună plângeri. Bineînțeles, pentru noi ar fi mai ușor uh, să adoptăm prima opțiune, dar am fi gata să acceptăm și un sistem în care uh, Um, reprezentanții uh, industriei uh, prin uh, dialogul social împreună cu sindicatele să poată să depune plângeri împreună. Astfel s-ar putea găsi o soluție la problemele regate de retorsiunea comercială. Se pare că chinezii practică retorsiunea comercială înainte chiar ca noi să facem ceva în țara lor. Nu voi intra mai multe detalii, uh, cred că am vorbit mai puțin de 5 minute, dar oricum vă mulțumesc foarte mult. Thank you indeed. Let's open the floor. Mulțumesc, domnule președintele. Deschid acum uh, dezbaterea. Și, desigur, întâi de toate cu colegii mei din Comisie Inter. Aici am preferințe limpezi, nu lucrez echitabil. Yes, first, Rick. Prima înscriere la cuvânt vine din partea domnului Keller. Thank you very much. Thank you very much. Doamna Keller, mulțumim tuturor. Respectăm toate pozițiile exprimate. Aș dori să ridic câteva probleme și să mă refer și la câteva aspecte care încă nu au fost menționate. Referitor la transparență. Desigur, toată lumea este pentru. Însă, haideți să vedem în ce fel transparența poate fi o sabie cu dublu tăiș. Interesele mm, importatorilor și uh, lumii de afaceri sunt uh, afectate de antidumping și antisubvenții la eficacitate și punerea în aplicare. Ne-am dorit să uh, se scurteze uh, intervalul până la care trebuie um, impuse măsurile despre care se vorbește. 9 luni mi se pare un interval prea lung și nu mare lucru se poate întâmpla într-un astfel de interval în cazul unei dispute. Statele Unite ar putea uh, impune măsuri provizorii și uh, într-un interval mai scurt de timp. Nu, nu cred că sunt dificultăți. În ce privește regula taxei cele mai mici, nu este limpede de ce trebuie să continuăm această practică atâta timp cât alte țări nu o fac. Mm, e important ca uh, condițiile sociale și standardele de mediu să fie uh, să beneficieze de taxe încă și mai mici. Ce se întâmplă cu companiile uh, Uniunii Europene care sunt bazate în state terțe? Cum putem defini interesul Uniunii Europene? Care ar fi efectul uh, unei sporiri a subvențiilor pentru aceste uh, întreprinderi. Există și elemente care uh, nu prea sunt abordate în propunerea comisiei și des, care pe mine mă interesează. IMM-urile și o procedură simplificată. Eu o susțin. Apoi, și e probabil interesul nostru cel mai important. E vorba de dumpingul social și de mediu. Trebuie definit prejudiciul în termen mai vaști, așa încât să fie uh, recunoscut la nivel global și mă gândesc aici inclusiv la schimbările climatice. Um, schimbările globale au acum o semnificație globală și economică foarte importantă. Efectele, deci, sunt tangibile um, în, în sfera economică. Toate externalitățile negative relative la mediu uh, au un echivalent uh, care este plătit prin subvenții. Așa încât trebuie să recunoască faptul că prejudiciile provin din uh, schimbarea climatică. În acest context, regulile pentru subvenții trebuie reformate la nivelul OMC. În ce privește abordarea tradițională a subvențiilor și definiția actuală a prejudiciului material, e clar că uh, niciuna din aceste reguli nu respectă regulile referitoare la mediu sau la standardele sociale. Um, emisiile gaz de efect de seră ar trebui să poată fi compensate. Parlamentul European a solicitat deja Comisiei să ia o poziție de leadership pe lângă OMC pentru a se recunoaște impactul economic al schimbării climatice și pentru a încuraja niște modernizări în acest sens. Pentru că dacă vorbim despre o reformă, atunci trebuie să ținem seama și de astfel de provocări noi. Susținem propunerea de a acorda sindicatelor dreptul de a introduce plângeri în numele lor, potrivit uh, procedurilor. Implicarea sindicatelor ar fi valoroasă și în um, evaluarea corectă a prejudiciului material. În fine, sunt, de, sunt dezamăgită văzând calendarul, uh, intervalul de timp propus de comisie pentru investigări, investigații. Există probleme importante care nu pot fi uh, asociate cu um, aspectele tehnice discutate, discutate în uh, omnibus. Și cred că uh, reforma instrumentelor de protecție comercială trebuie să țină seama de, și de aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult pentru opiniile și răspunsurile dumneavoastră. Domnul președinte, doamna Keller, întotdeauna sunt dispus să vă acord ceva mai mult timp, pentru că oricare ar fi dezacordurile noastre, permiteți-mi să vă spun că îmi face plăcere să constat angajamentul, pregătirea și seriozitatea dumneavoastră în comisia noastră. Trebuie să limitez de acum înainte um, timpul de vorbire pentru că există șapte înscrieri la cuvânt din propria mea comisie și trebuie să permit și publicului să se implice în dezbatere. De acum înainte, maxim două minute. Și prima victimă, în Short. So I will try to be brief. Voi încerca să fiu succint, domnule președinte. Ghiciți probabil ce vreau să spun mă voi îndrepta în aceeași direcție ca și colega mea, Francisca Keller. Dar e clar că eu unul am o problemă cu întreaga abordare, pentru că dacă e să văd scutul de pe afișul dumneavoastră, îmi dau seama că nu abordați provocarea despre care vorbim noi astăzi. E vorba de politice industriale în lumea de azi. Și în a înțelege faptul că economia globală ne solicită răspunsuri noi. Fie că e vorba de um, materiile prime sau o serie de alte teme, de unde uh, ne obținem resursele pentru a crea locuri de muncă, pentru industria noastră. Răspunsul nostru este că instrumentele de protecție comercială trebuie să răspundă acestor provocări. Iată de ce îmi vine să spun, trebuie să discutăm în mod serios care, ce înseamnă dumping social și de mediu și ce se face în acele uh, state uh, unde uh, politicile industriale au o lungă istorie și care se propagă până azi. Dar lucrurile nu se opresc aici. Și dacă îmi permiteți o remarcă critică la adresa sindicatelor, înțeleg solicitarea lor, dar trebuie să răspundă și care sunt criteriile de producție în șapte regiuni diferite. Doar văzând care este situația concretă a lucrătorilor și a sindicatelor din Uniunea Europeană, doar așa vom putea obține răspunsuri pertinente comparativ cu alte regiuni ale lumii. Abia atunci instrumentele de protecție comercială vor putea oglindi uh, situația reală. Și doresc să vă întreb, sau să întreb Comisia, aveți în, uh, luați în calcul uh, asemenea criterii în propunerea dumneavoastră? Și o scurtă observație Trebuie să includem în instrumentele de protecție comercială și o posibilitate de partajare a dreptului de proprietate intelectuală și un exemplu în acest sens Uh, este um, cel um, litigiul cu China. Pentru că aici am uh, pierdut și în acest sens, instrumentele de protecție comercială trebuie actualizate ca să răspundă provocărilor secolului 21. Domnul Kemp. Doamna Nora Vera de la PP acum. Merci, euh, Monsieur le Président. Merci à tous les intervenants. Pertinence. Mulțumesc, domnule președinte, și tuturor intervenenților. Aș dori să plasez lucrurile în contextul actual. Suntem într-o perioadă de criză. Europa trece printr-o dezindustrializare masivă și mi s-ar părea interesant să înscriem această reformă în contextul politic actual și mizele sale, pentru că lucrurile diferă față de momentul în care Comisia a lansat consultarea. Vorbim de modernizare a regulamentului, însă ne dăm seama că în momentul consultării majoritatea uh, părților au estimat că sistemul era unul eficace, când vedem că doar 25% au uh, considerat că este ineficace. Această problemă modernizării nu trebuie să fie percepută ca o slăbire sau flexibilizare a instrumentelor, întrucât am putea ajunge la uh, dezafectarea unor dispozitive tocmai într-un moment în care Europa are nevoie de o industrie puternică. Și mă gândesc îndeosebi la China, uh, Uniunea Europeană insistă pe lângă China pentru un comerț mai echitabil și nu ar trebui să perceapă această reformă ca o scădere a vigilenței noastre. În ce privește utilizarea acestor instrumente de protecție comercială, e bine, acestea trebuie să fie uh, juste, rezonabile și trebuie să căutăm o înlesnire a utilizărilor. În acest sens, domnul de Gut lansase consultarea. Trebuie să oferim posibilitatea comisiei, dar și producătorilor să poată fi reactivi și mă gândesc în special la mijloace tehnice, dar și financiare. Uh, procedura ex officio, mm, care îmi pare pertinentă, cu două avantaje. Odată de a evita o plângere uh, oneroasă și, pe de altă parte, Uh, reducerea măsurilor de retorsiune comercială pe care toată lumea le-a invocat. Nu doresc să mai vorbesc despre transparență, însă aș dori să vă adresez încă o dată întrebarea acestei reforme. De ce pur și simplu nu vorbim de actualizare, deoarece de la, din 1995 uh, încoace ne-am confruntat de șase ori cu o modificare a regulamentului și nu o revizuire completă, o reformare. Puteți să ne explicați de ce măsurile pe care le aveți în vedere, așa cum le descrieți în consultare, ne pot garanta o utilizare mai eficace și mai ușoară a instrumentelor? Și apoi, care este interesul Uniunii Europene în a, a menține a, drepturile invocate aici? Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul Frank Proust, din partea PPE. Da, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor celor care au făcut prezentări. Aș avea trei observații sau um, mai întâi, perioada între depunerea plângerii și măsurile compensatorii sunt de trei ori mai lungi decât în altă parte. În Statele Unite e nevoie de o lună sau două pentru a se oferi drepturi compensatorii. În Europa e nevoie de 9 luni pentru drepturi provizorii și 12 până la 15 luni pentru drepturi definitive. În al doilea rând, suma reprezentată de măsurile compensatorii este mult mai mică în, în medie 35% în Europa și 125% în SUA. În al treilea rând, Comisia Europeană nu folosește procedura ex officio care i-ar permite să se autosesizeze. Deci, din acest punct de vedere, nu aș fi împotriva unei modernizări a instrumentelor de uh, protecție comercială, dar nu pentru a le slăbi și mai mult. Și uh, se pare că 80% din reprezentanții industriei sunt de acord cu mine. Uh, Uh, înțeleg pe cei care spun că nu trebuie să fim prea uh, extrem de protecționiști, să nu exagerăm cu protecționismul, dar Uniunea Europeană trebuie să despună de un arsenal credibil care să-i permită să regăsească marjă de manevră în negocierile comerciale și să ne invite um, partenerii la un sistem de schimb mai echitabil. Unii dintre partenerii noștri nu își vor îmbunătăți practicile comerciale dacă în ciuda um, practicilor uh, neloiale pot să ajungă pe piețele noastre. Cum putem să ne incităm partenerii să respecte mai mult uh, dreptul muncii și mediul? Pentru că nu vor avea interes comercial pentru asta. Dacă industria europeană nu se poate apăra împotriva acestor practici, uh, vedem ce se întâmplă în cazul panourilor fotovoltaice. În alt Uh, ordine de idei observ că doar 15% din anchete se referă la cazuri de subvenții. Sunt anchete dificile, dar sunt determinante pentru a um, permite anumită echitate comercială. Și Statele Unite se pare că au afectat de două ori mai mult personal um, anchetelor antidumping decât Uniunea Europeană și astfel uh, pot să aibă o atitudine mai reactivă și dacă um, câteva locuri de muncă la Comisia Europeană permit să salveze zeci de locuri de muncă în industrie, merită. Revin la, acum, ajung la întrebările mele. În ciuda unor măsuri uh, prea puțin ferme, după părerea mea, dar care uh, aduc, arată că sunt totuși eficace, de ce Comisia dorește să le modernizeze? Care sunt concluzii în urma tentativei de reformă din 2006? Și cum va fi orientată propunerea Comisiei? În fine, Comisia are de gând ca măsurile antisubvenție să fie mai accesibile. Mulțumesc! Thank Mulțumesc foarte mult. Pavel Zalewski, tot din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o discuție foarte importantă. Aș vrea să subliniez totuși că sunt surprins Vorbim despre acest nou uh, concept de modernizare a instrumentelor de, practică, de protecție comercială, dar asta contravine uh, declarației uh, recente a domnului de Cucht. Permiteți-mi să vorbesc acum în polonă. ne confruntăm cu o criză. Uh, deci nu este momentul adecvat să modernizăm uh, instrumentele de protecție comercială. Comisia ar trebui mai degrabă să consolideze economia europeană, să crească ocuparea și industrializarea Europei. Iată, sistemul actual de instrumente de protecție comercială este eficace. Uh, Uh, și cred că o uh, reformare a acestui sistem ar putea să facă aceste instrumente mai puțin eficace. În ceea ce privește transparența, Comisia uh, propune o reacție mai rapidă, având în vedere perioadele lungi de reacție în favoarea importatorilor din Uniune. Dar um, această măsură ar uh, putea, de fapt, să răutățească situația uh, se pune tocmai uh, problema retalierii. Sunt chestiuni de ordin politic până la urmă și Comisia propune să luptăm împotriva acestor atitudini cu intervenții ex officio nu, acesta nu este un adevărat, o adevărată schimbare, pentru că există aceste posibilitate de intervenții în uh, sistemul european. Deci, lipsa de cooperare din partea partenerilor economici a fost menționată în cadrul consultării și măsurile Comisiei nu exclud uh, adoptarea acestor măsuri de retorsiune uh, comercială. alte evaluări uh, pot să ducă la scăderea perioadei de protecție și astfel uh, sistemul instrumentelor de protecție comercială va fi mai puțin eficace. Apoi, uh, regula taxei cele mai mici. Această propunere a Comisiei va fi greu de aplicat pentru că, practic, taxele vor crește, dar aceste taxe crescute nu vor fi întotdeauna cea mai bună soluție statele membre cu mai mult interes de a importa vor avea de câștigat. Nu industria va avea de câștigat în urma acestor măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Gianluca Susta, din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. În puținul timp pe care avem la dispoziție ar fi multe întrebări de pus, dar colegii au pus deja multe dintre întrebări, așa că eu voi face câteva observații foarte rapide. O primă întrebare apare întotdeauna în aceste cazuri. Era cu adevărat necesară această propunere? Și cu astfel de consultare. Trăim uh, clipe foarte deosebite, uh, o contradicție între politicile ordinare ale Comisiei și situația actuală a competitivității industriei europene. Deci, uh, încercarea de a ține cont de interesele consumatorilor pe de altă parte și de interesele industriei pe de altă parte uh, Uh, rezultatul a fost întotdeauna că interesul consumatorului era prețul cel mai mic, fără să se țină cont de restul. Și, pe de altă parte, uh, a slăbit industria care din 95 încoace uh, a făcut uh, multe inovații, inclusiv în sectoarele așa numite mature. Așa că nu putem să nu ne întrebăm și ținând cont de răspunsurile de la consultare, dacă e vorba de 80% din răspunsuri, există o preocupare majoră și uh, Parlamentul în legislatura trecută a l-a convins pe comisar să retragă Cartea Verde privind uh, modificarea instrumentelor de protecție comercială, pentru că acesta era o viziune foarte liberală Uh, al unor, uh, unei perioade trecute, pentru că atunci uh, nu, când, când au fost făcute aceste instrumente, nu exista criza, nu existau puterile economice de astăzi, care atunci erau doar țări în curs de dezvoltare și sistemul productiv european nu se afla într-un în atâta pericol și în situație de criză. Deci eu cred că în momentul în care se va trece de la consultare la propunerea concretă, uh, Uh, între, uh, definirea interesului comunitar, flexibilitatea și rapiditatea în aplicarea măsurilor antidumping, selectivitatea, reactivitatea pe piețele mondiale, inclusiv în cadrul acordurilor de liber schimb înainte de a se ajunge la proceduri pentru a restabili reciprocitatea și chiar reacții la um, măsurile uh, pe care le trebuie să le suporte întreprinderile noastre. Iată care sunt subiecte esențiale de abordat și abordarea culturală a Comisiei nu trebuie să uităm că Europa de astăzi este foarte diferită de uh, cea pe care o vede Comisia. Acolo, principala preocupare este încă liberul schimb și liberul acces al productorilor extra, eh, extracomunitari la piața europeană. Dar noi astăzi trebuie să încurajăm inovarea în industria noastră europeană. Mulțumesc! Wow. Mulțumesc! Ar trebui să terminăm în 40 de minute, 30 de minute pentru vorbitori, și 10 minute pentru audiență, pentru întrebări și scurte observații. Da, domnul care de la reprezentan reprezentanța italiană, foarte pe scurt, vă rog, nu mai mult de un minut și jumătate. Thank you. It is really necessary to modern... Mulțumesc. Oare e necesar să modernizăm acum instrumentele de protecție comercială? Eu nu cred. În ceea ce mă privește, am apreciat abordarea democratică de aici, um, de la Comisie, care a decis de data aceasta să procedeze într-o manieră foarte diferită um, în procesul de reformă. Pentru că în 2006 um, uh, comisarul s-a comportat foarte diferit. Rezultatul consultărilor publice este clar. Majoritatea utilizatorilor de instrumente de protecție comercială sunt uh, producători. În al doilea rând, majoritatea utilizatorilor este de acord cu um, consolidarea relațiilor industriale în Europa. Nu e vorba de instrumente protecționiste, ci de singurele instrumente care pot să combată concurența neloială. O legislație mai fermă înseamnă mai multă putere, uh, și mai multă marjă de manevră pentru Uniunea Europeană, mai ales în uh, spațiul internațional și la OMC. E criză, știți prea bine, așa că propunem o legislație mai fermă în domeniu, fără regula taxe cele mai mici, fără uh, interesul Uniunii, fără vot. Vrem un nou sistem științific, așa cum uh, există în SUA și în alte terțe state. De fiecare dată când Uh, apar uh, probleme, trebuie să avem un sistem aplicat automat. Am putea beneficia cu toții la nivel uh, tehnic. Nu trebuie să politizăm subiectul. Dacă am avea o legislație eficientă care să ne sprijine industria, așa cum se propune, atunci am putea să, să conferim statut de economie de piață automat Chinei, de exemplu, sau Vietnamului. ministrul italian, Passara, întreprinde acțiuni foarte ferme pentru a promova în celelalte state membre reindustrializarea europeană. Acest proces trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea instrumentelor de protecție comercială. Vrem să evităm uh, scurtăturile la comisie. Vă rog să ajungeți la final. Da. Și am nevoie de numele dumneavoastră pentru procesul verbal ca să putem <laughs> identifica pe toți vorbitorii. My name is Amedeo Teti. Mă numesc Amedeo Teti, reprezint guvernul italian. Eurocommerce. Eurocommerce and... Urmează Eurocommerce acum. Uh, profesor Moreira, Ralf Campione from... Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint Eurocommerce. Reprezint 6 milioane de companii din uh, domeniul angro în detail și noi nu simțim că punctul nostru de vedere a fost reprezentat de Business Europe, așa că vreau să intervin și să fac câteva observații știind că mă presează timpul. În acest exercițiu este foarte important să nu repetăm scenariul din 2007, când am avut o coliziune între interesele industriei uh, producătoare și importatorii europeni. Provocarea de astăzi este aceea de a găsi o soluție constructivă care să ofere conciliere între cele două părți, deci, între, cele, între, în părți, între părțile din Europeană. Um, pentru asta e nevoie de un dialog și asta trebu- acesta trebuie organizat mai bine decât uh, în urmă cu 5 ani. Pentru noi, și ajung la sfârșit, elementul cheie este acela că antidumpingul este uh, în beneficiul producătorilor, dar întotdeauna în defavoarea importatorilor. Și cred că uh, the shipment clause, uh, clauza de transfer, este una foarte bună aici. Vrem mai multă predictibilitate. În al doilea rând, avem nevoie de mai multă transparență, sunt de acord și linii directoare în ceea ce privește testul de stres pentru interesul Uniunii. Noi credem că se doresc intervenții la nivel industrial și agenții industriali ar trebui să uh, Mm, joace, să-și asume răspunderea, anchetele ex officio nu sunt bune. Regula taxei cele mai mici e un lucru care uh, a, și-a găsit locul în trecut și și-l poate găsi și în viitor. Vă sta la dispoziție pe viitor dacă mai organizați astfel de ateliere de lucru, audieri și altele. Mulțumesc. Sunt René Van Sloten și reprezint industria chimică europeană. În primul rând, industria noastră consideră că sistemul actual este foarte echilibrat. Noi suntem o industrie care exportă peste 140 de miliarde chimicale în valoare de peste 140 de miliarde de euro și importăm în valoare de 100 de miliarde de euro. La o asemenea scară trebuie să existe echilibru în ceea ce privește antidumpingul. Nu putem să utilizăm măsurile de antidumping în scopuri protecționiste. La ora actuală, în lume, constatăm că există distorsiuni grave cauzate de comerțul cu materii prime, de taxele la export, de restricții la export și altele de acest gen. Aceste măsuri distorsionante sunt unele care nu sunt în spiritul uh, OMC sau al acordurilor de liber schimb. Um, a, tangențial sunt chestiuni abordate în regulamentul GSP. Prin urmare, eu cred că la măsurile antidumping ar trebui să includem niște prevederi care să clarifice situația. Avem nevoie de măsuri de corectare, uh, în momentul în care apar practici neloiale cu privire la resursele, uh, materiile prime, mă scuzați. În ceea ce privește dumpingul social și de mediu, sunt total împotriva încercării de a include asta în, acest, uh, în instrumente de protecție comercială. Avem nevoie de regulamente echilibrate în UE, să nu încercăm să includem în acest text măsuri de corectare împotriva dumpingului social sau împotriva uh, certificatelor de emisii pentru că nu și-au locul aici. Mulțumesc. Alte solicitări de intervenție, vă rog. Am și eu câteva întrebări către comisie. În primul rând, insist asupra faptului că cele două condiții menționate de comisarul de Hucht în urmă cu trei ani nu se regăsesc aici. Mă întreb de ce Comisia a fost de acord să lanseze inițiativa aceasta acum, așa. În al doilea rând, câteva formulări din documentul Comisiei lasă loc de interpretare și creează impresia că obiectivul este acela de a oferi marjă de flexibilitate, citez, uh, uh, o mai mare marjă de selecție și Mă tem și eu că comisar putea fi acuzată că are, o, o, um, uh, are interese ascunse față de instrumentele de protecție comercială. Se pune întrebarea dacă e momentul oportun, date fiind în prejurările în care ne aflăm, în plină criză, să avem această propunere. să se ofere un semnal uh, cum că s-ar dori flexibilitatea instrumentelor de protecție comercială. Nu mai bine am luptat pentru consolidarea mecanismelor existente? Am un comunicat de presă din Australia din urmă cu două săptămâni care spunea consolidarea sistemului antidumping australian și între măsuri se menționau um, măsurile de compensare finanțate de bugetul de stat pentru IMM-uri, care sunt încurajate să lanseze anchete împotriva măsurilor uh, antidumping. Nu vi se pare ciudat că aici, că aici să găsim un exemplu de urmat um, să oferim un instrument IMM-urilor în loc să le interzicem complet accesul, oferind doar niște instrumente atât de scumpe încât nu-și permit nici măcar să lanseze o anchetă. Și apoi mai sunt uh, voci pe la comisie care spun că resursele comisie, de la comisie alocate măsurilor antidumping și, măsurilor, și instrumentelor de protecție comercială sunt problematice, pentru că povara este uh, destul de mare, staful e uh, limitat, dar iată din nou ce fac australienii în urmă cu două săptămâni. Se spune, guvernul va uh, spori resursele și expertiza australiană uh, pentru administrație antidumping, alocând, pe lângă ceea ce există deja, 24,4 de milioane dolari australieni până în 2016. Deci iată cum se încadrează în timp australienii pentru ca producătorii să nu aibă probleme și să execute comenzile la termen. Nu vi se pare oare că ar trebui ca și comisia să pună astfel problema în loc să lanseze o revizuire legislativă pe care până acum nimeni nu a putut o explica cu claritate? Iată întrebările pe care ar trebui să, eh, la care ar trebui să răspundă comisia. Mulțumesc. Și acum eh, dau cuvântul în ordine inversă vorbitorilor și apoi eh, comisiei. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. I am... Am să fiu foarte succint, doamnelor și domnilor. Întâi de toate, Cred că trebuie să facem o distinție în această dezbatere între a modifica regulile așa cum sunt și a crea noi reguli care ne-ar aduce într-o situație de coliziune cu obligațiile noastre față de OMC. Nu cred că ar fi înțelept să percepem acest exercițiu ca un fel de uh, supralicitare uh, înainte de negocierile de la Geneva. În al doilea rând, domnule președinte, în propunerea comisiei, dacă pot să vorbesc despre propunere în stadiul acesta, dacă avem așadar Uh, anumite măsuri de flexibilizare, vă atrag atenția că flexibilitatea nu este unilaterală, flexibilitatea merge în ambele direcții. Și menționez aici clauza de uh, transport. Shipping clause, mie mi se pare o propunere ciudată. Acești bieți importatori și exportatori vor suporta taxe provizorii cu totul și cu totul neașteptate pentru ei. Acestea fiind inițiate cu 9 luni înainte. Ce mai poate spune exportatorul? N-am știut nimic despre acest lucru. Nu mă puteam aștepta că vor apărea taxe antidumping. Acest lucru e cam artificial ca și argument. Trebuie să spun acest lucru. Nu am să Insist acum asupra altor puncte. Dar există, în mod evident, provocări noi în vremurile pe care le trăim. Cu toate acestea, întrebarea este dacă regulile actuale pot sau nu să facă față acestor provocări. Nu am auzit nimic până acum despre lanțul de uh, furnizori. E o temă care a dispărut. Însă este oare nevoie să schimbăm regulile pentru a aborda problema uh, lanțului de uh, furnizori? furnizori? Nu există o astfel de nevoie. Această problemă uh, poate fi adoptată prin prisma regulilor existente, Răspunsând la întrebarea simplă care este originea unui produs. Domnule președinte, mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vernulst. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi limitez și eu comentariile. Odată. Ca să răspund colegului meu, sunt de acord cu el că atunci când privim din perspectiva internațională și unde se pot uh, adopta regulile OMC plus, cum a și făcut Uniunea Europeană, nu putem merge la niște reguli OMC minus nu putem face mai puțin decât stabilesc regulile OMC actuale, ceea ce înseamnă că, la bine și la rău, nu pot fi utilizate instrumentele de protecție comercială pentru uh, uh, a acționa împotriva dumpingului social sau de mediu. Trebuie găsite mecanisme altundeva, dar nu în zona instrumentelor de protecție comercială. Este clar, OMC-ul interzice așa ceva. În al treilea rând, s-a sugerat, cred, reprezentantul EDUC, că sindicatele ar trebui să poată face plângeri. Acest lucru este deja permis de regulile internaționale actuale, nu potrivit regulilor UE, dar acest lucru ar putea fi preluat în propunerea comisiei uh, dacă instituțiile doresc acest lucru. Nimic nu, nu împiedică așa ceva. Asta e o situație complet diferită. Uh, față de problema uh, dumpingului social sau de mediu. Uh, a patrulea punct. Mm, taxele la export. Cred că domnul Van Sotor a vorbit despre acea, așa ceva. Sigur, există și în regulile actuale mecanisme care să ne permită să le abordăm într-un context antidumping, uh, Mm, sunt uh, eficace regulile împotriva prețurilor duble și a uh, taxelor la uh, export. Exporturile beneficiază de pe urma sistemului. Sistemul ar fi poate mai rău dac- decât dacă am opera într-un alt sistem. Poate că regulile trebuie să fie mai explicite și uh, uh, Comisia, în practică, acționează împotriva unor astfel de practici. Iar, în fine, ca reacție la colegul meu, uh, Burjoa, în ce privește lanțul uh, furnizorilor, apare o problemă, deoarece am constatat că există cazuri, au existat în trecut și poate că și în viitor se vor mai prezenta, unde producătorii europeni, e vorba de producători din China sau Corea, în proporție de 90% fac același lucru, adică asamblează producția tradițională, cum ar veni, această producție se desfășoară în China. Am avut uh, un caz uh, câțiva ani în urmă. Uh, plângerea se adresa faptului că modemurile erau construite în China de producători europeni a, sediul central este în Europa sau designul produsului se face în Europa, <laughs> acest lucru este foarte artificial, câtă vreme ă, producția este în China. Am să mă limitez aici cu observațiile, vă mulțumesc foarte mult. Discutăm inițiativa Comisiei, așa încât e just ca să dăm ultimul cuvânt Comisiei. Mulțumesc, profesor Moreira, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. o serie de întrebări mm, se adresau rădăcinii probleme. De ce aceste obiective și de ce acum? Și aș dori să răspund um, deputaților, în primul rând. Așa cum uh, reprezentantul italian a subliniat, a existat o tentativă cu cinci ani în urmă, uh, sub comisarul Mandelson și a existat o astfel de opoziție încât inițiativa a fost abandonată. Pe de o parte, exista o poziție puternică între două tabere. Statele membre care se opuneau fervent inițiative și altele, cum ar fi Marea Britanie, și altele care doreau să se meargă înainte. Însă a existat un clivaj politic în Consiliu care a blocat inițiativa. Acest lucru a fost oglindit și în sectorul industrial. Interesele de producție erau pe de o parte, care erau și erau împotriva, iar interesele importatorilor, sigur, erau pentru inițiativa. Comisarul de Gucht își dorește o modernizare care să păstreze echilibrul delicat. Iată de ce am ales termenul modernizare. Dacă vorbim despre consolidare, cum se spune în Australia, se va citi ca și cum uh, acționăm pentru industrie. Ori noi ceea ce ne dorim e să menținem echilibrul Iată de ce compromisul între interesele industriei și importatorilor, uh, compromisul este unul delicat. Ce se întâmplă în situația actuală? Mai bine, Asistăm la presiuni, la influențe politice din partea statelor terțe și comisarul a încercat în mod limpede să mm, pună în prima linie statul de drept și pe această cale ne dorim să continuăm. Și atunci ținem la transparență, predictibilitate și încrederea tuturor utilizatorilor sistemului că nu există interese ascunse, ci eh, statul de drept eh, va fi aplicat în mod transparent. Cum încercăm să obținem acest lucru? Domnule președinte, au existat o serie de probleme tehnice și sigur nu le pot aborda pe toate, dar câteva sunt importante. La transparență. Am discutat deja despre faptul că informația ca atare nu slăbește instrumentul. Informarea, la nivelul potrivit, dă dreptul părților interesate să reacționeze și să știe ce se întâmplă. Nu cred că e vorba de o slăbire. Putem discuta despre uh, termene și așa mai departe, dar ca atare aceste măsuri nu slăbesc sistemul. Retorsiunea comercială, într-adevăr, este o problemă. Și am vorbit cu experți care au trecut prin așa ceva. Comisia nu își dorește doar să fie uh, mai proactivă prin așa ceva, ci e un răspuns la o problemă reală, iar dacă citiți presa în ce privește uh, uh, telefonia uh, și întreaga industrie telecom, veți înțelege. Două viziuni au fost prezentate. Business of Europe a spus în mod elegant uh, regula taxei cele mai mici are nevoie de încă și mai multe excepții și experții noștri, pe de, pe de altă parte, experții noștri ne spun, mergeți prea departe. Nu trebuie să lovim în uh, uh, guvernele statelor terțe, ci în companiile care uh, uh, au tentative frauduloase. Trebuie deci să implementăm în mod corect regulile. Interesele sindicatelor. Am auzit pe profesorul Bujoa care consideră că e vorba de uh, acte delegate aici și că lucrurile ar trebui mai bine definite de către legislator. Sigur că legislatorul poate încerca acest lucru, dar din punct de vedere juridic nu cred că uh, ne-ați dat uh, puteri delegate, ci uh, acte de implementare. Nu putem adopta în acest punct linii directoare. Mă bucur să aud că toți uh, ceilalți intervenienți își doresc asemenea linii directoare în majoritatea punctelor. Revenind la sindicate. E uh, nevoie de o inițiere comună atunci când Um, comitetul executiv al unei companii decide să uh, introducă o plângere, e limpede că lucrurile merg împotriva intereselor sindicatelor. Dacă presupunerea naturală este că um, Consiliul Director reprezintă întreaga companie dacă există o plângere susținută doar de sindicate, atunci ar putea, am putea să ne confruntăm cu o situație în care există probleme tehnice, câtă informație este acolo disponibilă. Dacă facem ca sistemul să fie mai nuanțat, atunci permitem comisiei să abordeze și plângeri comune. Dar nu e vorba aici de o problemă ideologică, ci de una practică. În ce privește definirea subvențiilor, doamna Keller a spus, uh, a dat niște exemple clare, ținând seama inclusiv de schimbările de mediu, dar aceste lucruri nu sunt recunoscute și de OMC și aici sunt de acord cu domnul Vărmul, Există o definire clară a subvențiilor de către OMC care oferă beneficiile. Nu putem să Uh, ne distanțăm de această definiție existentă. Domnule profesor Moreira, suntem de partea dumneavoastră. Există un helpdesk pentru IMM-uri și probabil că activitatea ar putea fi consolidată. Sunt probleme pe care le putem aborda și e clar că nu dorim să ne confruntăm cu o situație în care IMM-urile sunt uh, uh împiedicate să utilizeze instrumentele. Dacă uh, primim mai multe resurse, atunci trebuie să acționați. Pe lângă statele membre care vorbesc de o reducere de 5% în um, funcționărimea instituțiilor europene. Vă mulțumesc. Acest atelier um, a fost uh, ocazia unei discuții foarte sincere și deschise. S-au abordat toate aspectele uh, Ehm, aș dori să amintesc acum principalele aspecte. Mai întâi, protecția comercială nu este doar uh, proprie Uniunii, este o obligație. Pentru că obligația este un comerț liber și corect. Deci tre- această obligație trebuie respectată În al doilea rând, trebuie să ne respectăm obligațiile de la OMC. Pentru că acesta este un uh, set de reglementări globale pe care nu le putem încălca. Și nu este aici loc pentru dumpingul social, social sau de mediu, doar cu excepția cazului în care o țară Uh, își impune propriile reguli pentru activități de export. Este acesta dumping? Adică dacă o țară intenționat nu își respectă propriile standarde uh, sociale și de meniu la export, deci pentru a-și favoriza propriile activități de export. Ce este acesta dacă nu este un dumping direct? În al treilea rând, eficacitatea măsurilor este elementul principal și eu voi sprijini Comisia în solicitarea sa pentru resurse suplimentare, financiare și umane și resurse tehnice pentru a-și respecta obligațiile. Pentru că nu putem rămâne în urmă față de Statele Unite sau Australia. Țări care își apără instrumentele, um, interesele industriale și iau foarte în serios uh, lupta împotriva practicilor uh, incorrecte. Vă mulțumesc foarte mult. Acum Contribuțiile vor fi disponibile pe site-ul web al comisiei noastre. Sărbători fericite!